voturile din această după amiază, mai precis. Pragnę także Państwu przypomnieć, że... dați im voie să vă reamintesc că alte și explicațiile pot fi trimise și în scris. Recomandarea domnului Albrecht și a domnului Thomas privind revizuirea cadrului financiar multianual 2014-2020, Nina Gill, primul vorbitor. She's absent. Uh, Nu e aici. Intervenție fără microfon. Domnul Pospișil, mulțumesc. E vorba de un regulament al Consiliului care reglementează cadrul financiar multianual. Pentru Cehia e importantă această schimbare pentru că face ca banii pentru 2014, 80 de miliarde de coroane, să poată fi utilizați în 2015. Și dacă această schimbare nu ar fi avut loc, atunci Cehia ar fi pierdut toate finanțele, toată finanțarea, mă scuzați, pentru 2014, pentru că la vremea respectivă n-am reușit să aprobăm nici măcar un singur program operațional. Regulamentul în sine a fost adoptat uh, târziu și asta e o altă problemă. Cred că schimbarea pe care am votat-o astăzi este utilă, deoarece va face ca toți banii, ca toate fondurile să fie alocate în regiunile sărace. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Maria Snotis. Am votat pentru amendamentele în ceea ce privește CFM-ul 2014-2020, pentru că asta ne va permite uh, să dispunem de fonduri pentru 2015, bani pe care nu i-am avut înainte. Deci o serie de programe vor continua. În Grecia vom putea finanța programul pentru reducerea uh, șomajului care a ajuns la 26%. Vom putea să oferim locuri de muncă pentru mii de tineri uh, uh, din Grecia care, din cauza memorandumului și a troicăi, uh, șomajul a ajuns la proporții alarmante. Agricultorii Elen, vor putea face ceva în legătură cu costurile tot mai mari ale producției sau problema energiei în Grecia. Aceste programe se vor consolida grație acestor amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru... Uh, trecem acum la 100 de ani de la genocidul uh, din Armenia. Domnul Poșpil este primul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am fost uh, pentru această rezoluție. Parlamentul European uh, vorbește mult de drepturile omului, nu doar pe teritoriul Uniunii Europene, ci peste tot în lume. De aceea trebuie să nu uităm acest eveniment tragic, primul genocid al secolului al XX-lea acest uh, genocid nu trebuie să fie rememorat doar în contextul istoriei Armeniei. Ar trebui să fie o oportunitate și pentru Turcia. Turcia a făcut progrese, într-adevăr, în relația proprie cu această tragedie și în înțelegerea rolului jucat de Turcia, însă până în prezent nu recunoaște că a fost vorba de un genocid. De aceea mă bucur că rezoluția include acel articol 5 care vorbește de a da șansa Turciei să-și depășească trecutul și să recunoască genocidul armenesc. Vă mulțumim! Următorul vorbitor. Domnul Scripec, mulțumesc. Am votat uh, pentru acest text. E vorba de uh, prezentarea genocidului uh, armean și Turcia n-a recunoscut aceste atrocități. 1,5 milioane de oameni și-au pierdut viața. Genocidul trebuie recunoscut pentru ca Turcia să poată merge pe calea reconcilierii. Și pentru a continuat cu aderarea. Turcia trebuie să se împace cu trecutul. E un lucru necesar pentru aderare. Și cei care neagă genocidul trebuie să înțeleagă că negarea realității nu face altceva decât să repete fatalitățile istoriei. Occidentul nu trebuie să mai permit așa ceva în Orientul Mijlociu. Mulțumesc. Dăcuiem. Neni, dama Mihaela Sojdrova. Mulțumesc, care cuvântul doamna Srodrova. Vážený pane předsedající, Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. Am susținut rezoluția Parlamentului care cere uh, recunoașterea genocidului armenilor. Am uh, spus că este necesar să existe o reconciliere între armeni și turci. Suntem obligați să ne spunem părerea în legătură cu astfel de evenimente importante. și administrațiile țărilor care nu au făcut acest lucru trebuie să o facă. Este important uh, să recunoaștem și vina și este important uh, să ne iertăm. Germania a trecut prin asta, alte țări au trecut prin aceasta. Noi avem a 70-a comemorare a celei mai mari tragedii din istoria noastră și știm foarte bine uh, câte eforturi au fost necesare pentru a se ajunge la o uh, reconciliere între germani și cehi. Trebuie ca Turcia și Armenia să își regăsească uh, legăturile. Uh, domnul Corin Miche are cuvântul acum. Micro, please. Microphone. Sorry, Mr. Chairman. Uh, we have stayed... Mm, m-am abținut de la vot pentru că nu am știut cum să votez, deoarece în Polonia nu avem programe pentru romi. Nu e vorba de sentimente antirome, sunt niște oameni cum se cade, care merg cu căruța, cântă la vioară și așa mai departe. Președintele, vorbim de genocidul din Armenia. E o diferență între armeni și romi. sunteți pe listă la explicația votului, dar vorbiți despre romi. Nu sunt aceeași populație. O să discutăm și despre rom, dar mai târziu. Urmează domnul Marias. Am votat pentru această rezoluție care recunoaște genocidul împotriva armenilor, pentru că astfel putem aduce un omagiu, un omagiu milioanelor de oameni, bărbați, femei și copii uciși de forțele tinerilor turci. La un secol de la acest genocid, încă omenirea nu face ce ar trebui să facă ne dăm seama ce s-a întâmplat, vorbim de o crimă împotriva umanității, așa că ne-am votat pentru această rezoluție, nu deoarece confirmă un adevăr, ci asta va pune presiune și pe Turcia, care și ea va trebui să recunoască acest genocid și genocidul împotriva grecilor din estul Turciei de astăzi. Turcia trebuie să arate că respectă dreptul internațional retrăgându și trupele din Cipru și eliminând acest casus belis împotriva Greciei. Doamna Zaborska. Mulțumesc. Slovacia e singurul stat din Uniunea Europeană în care negarea genocidului armean e urmărită penal. Această, acest lucru ar trebui să fie un model pentru ceilalți. Pentru că, până la urmă, e o crimă la adresa umanității și singura cale de a ne împăca cu trecutul și de a învăța din acesta e aceea de a îți recunoaște vina înspre a, a căpăta iertare, așa cum spunea și uh, uh, Mântuitorul nostru, uh, să ești ca și cum ai lăsa o rană deschisă. Uh, ne, mă bazez pe um, aceste cuvinte și tocmai de aceea am votat pentru amendamentele care făceau uh, trimitere la acest mesaj de conciliere. Pentru că doar dacă suntem deschiși față de adevăr, putem să ne împăcăm cu trecutul. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Șoni Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am votat pentru această rezoluție pentru că trebuie să reamintească uh, ceea ce poate să, unde poate să ducă naționalismul uh, excesiv. Retorica antisemită uh, xenofobia, toate acestea se extind în Europa și sunt uneori chiar susținute de lideri politici și de către guverne. Aș fi preferat să, uh, ca pericolul uh, revigorării naționalismului să fie reflectat uh, în text mai puternic, dar trebuie să transmitem un semnal tuturor forțelor politice și tuturor guvernelor. Mulțumesc!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 Uh, în care a recunoscut pentru prima dată genocidul armean și l-a prezentat ca tare. Sute de ani mai târziu, iată că guvernul turc vine cu o retorică agresivă și neagă aceste întâmplări. Papa Francisc a rostit cuvinte foarte clare, spunând că aceste afirmații invită la rasism și xenofobie. Nu e vorba doar de naționaliștii islamici care neagă istoria. Vedem că există grupe uh, de tineri turci, uh, TGB, tinerii uh, uh, turci din Europa, care uh, spun că nici nu poate fi vorba de așa ceva, de genocid. Mie mi se pare că în continuare sunt probleme, mi se pare că acești tineri de a treia generație de migranți în continuare nu sunt integrați și uh, tocmai de aceea eu uh, țin în continuare la amendamentul meu. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Obermaier. A teraz pan Angel Dambaski. Urmează domnul Dambatski. Председателю, уважаеми колеги, предложих, подписах и подкрепих тази резолюция по няколко причини. Am semnat această rezoluție și am votat pentru ea. În primul rând, pentru că uh, trebuie să fim uh, plini de compasiune uh, față de milioanele de armeni care au fost victimele acestor genocid. pentru că toți cei care am fost în Imperiul Otoman uh, am uh, văzut genocidul tinerilor turci. Vreau să îi uh, învingă pe toți și să creeze o nouă identitate statul turc trebuie să recunoască uh, vina predecesorilor săi și trebuie să își asume o responsabilitate uh, chiar și financiară și să plătească românii, bulgarii, armenii uh, însă Turcii se poartă într-o manieră scandaloasă. Genocidul trebuie recunoscut, trebuie să fie incriminat, urmărit penal, chiar dacă cineva spune că nu există. Mulțumesc, domnule Dombaschi. Trecem acum la explicațiile de vot cu privire la uh, rezoluția uh, privind uh, romii. Primul uh, vorbitor pe listă la explicațiile de vot este domnul Branislav Scripec. Aveți cuvântul. Pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda, hlasoval som za toto uznesenie, pretože rómska genocída, takisto ako... Am votat pentru această rezoluție, pentru că acest genocid, ca oricare altul, nu trebuie uitat. Trebuie să ne exprimăm pentru această comunitate. Comunitatea. Romov. Otázka integrácie Rómov do spoločnosti čelíme denne jednou z hlavných príčin zlyhania sú nedostatočné poznatky o rómskej komunite a nesystematické sociálne... Roma este foarte importantă. În Slovacia trăiesc peste 400.000 de cetățeni de etnie romă. Din ce îmi dau eu seama, avem nevoie de mai multe informații. A sosit momentul ca... <laughs> podielaniu sa na týchto rozhodnutiach opäť minieme finančné zdroje bez efektu. Romii să participe mult mai activ în tot ceea ce ține de viața socială. Pan poseł Notis Marias, bardzo proszę. Domnul uh, Notis Marias. Το 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο în 2011, Parlamentul a luat o decizie istorică, domnule președinte, recunoscând genocidul împotriva romilor asasinați de regimul nazist și colaboratorii acestuia. Mii de romi au fost uciși în lagărul de la Belsen, Mauthausen, Auschwitz și așa mai departe, la fel ca mii de patrioți greci, de altfel. Așa că am sprijinit această rezoluție de condamnare a genocidului romilor. Asasinatul în masă trebuie condamnat și trimitem astfel un mesaj nostalgicilor nazismului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Ultimul, dar nu cel din urmă, domnul Ianoș Corvin Miche. Mulțumesc, domnule președinte ne-am abținut de la vot pentru că n-am știut cum să votăm, pentru că în Polonia nu avem sentimente anti-rome. Sunt văzuți ca niște persoane pitorești cu căruțele lor, cântă, dansează, cântă la vioră și așa mai departe. Aceiași zici rom care locuiesc în apartamente decrepite și cer uh, bani de la ajutorul social, ăștia sunt o altă populație. Cum să vedem astfel de declarații. Unul folosește cuvântul rom, altul folosește cuvântul țigan. E o diferență. Dziękuję bardzo panie pośle. Tego sporu pewnie nie rozstrzygniemy. Mulțumim foarte mult. Nu va fi o dilemă pe care o să o rezolvăm noi acum. Erați ultimul pe listă la explicația votului. Încheiem ședința. Procesele verbale